legislative vor fi publicate în procesul verbal al acestei ședințe. conferința președinților, conform articolului 149 a regulamentului, a adoptat pe 2 iunie eh, proiectul ordinii de zi, va a fost distribuită. Grupul stâncii pentru miercuri a făcut o propunere, dar eh, să revenim la ziua de astăzi. Pentru astăzi există doleanțe? Constat că nu e cazul. Pentru ziua de marți? De asemenea, nu. Pentru miercuri, grupul GUE a solicitat ca dezbaterea pe marginea întrebării orale în legătură cu decizia Japoniei ca în sezonul 2015-2016 să reia um, capturarea balenelor să se finalizeze cu o rezoluție care să fie supusă la vot în sesiunea din iulie. Îi dau cuvântul doamnei Hazecam pentru a argumenta această propunere. Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi. Vreau să vă rog să trecem și o rezoluție pe ordinea de zi, acolo unde este întrebarea orală referitoare la vânătoarea de balenă din Japonia și aș vrea să și votăm la uh, sesiunea din uh, iulie. În următorii 12 ani, Japonia intenționează să masacreze aproape 4.000 de balene și uh, la ora actuală navele japoneze circulă și în Antarctic și în Pacific căutând, printre altele, balene boreale. E vorba de un animal care măsoară aproape 21 de metri, unul dintre cele mai mari animale de pe planeta noastră, dar care este pe cale de dispariție. Dacă uh, vânătoarea de balene a fost interzisă din 1986 încoace, uh, Asta s-a întâmplat pentru un motiv foarte bun, dar Japonia își bate joc de această interdicție. Ce vrea Parlamentul European să facă? Să stea cu brațele încrucișate, să privească cum dispar ultimele balene sau să apărăm aceste animale minunate? Mulțumesc foarte mult. Dorește să se pronunțe cineva în favoarea solicitării doamnei Hazekamp? Domnul Lamberts. Domnule președinte, grupul nostru sprijină această solicitare. Este evident că e vorba de o specie pe care de dispariție este cel mai mare mamifer în viață astăzi pe planetă și multe specii dispar unele după celelalte, de aceea cred că este important ca Parlamentul European să nu piardă din vedere problema biodiversității. Vă mulțumesc! Dorește cineva să se pronunțe împotriva acestei solicitări? Constat că nimeni nu dorește. Atunci să punem la vot această solicitare. Va fi un vot cu apel nominal. Deci cine este nu. Cu apel nominal, deci s-a deschis votul. Am alle abgestimmt. Dacă a votat toată lumea, Întreb încă o dată, a votat toată lumea, s-a închis votul. Solicitarea a fost adoptată. Pentru joi, grupul PPE a solicitat ca dezbaterea și votul privind încărcarea drepturilor omului, eh, democrației și statului de drept să fie amânată pentru după amiază ca fiind ultimul punct de pe ordinea de zi. Pentru a argumenta îi dau cuvântul domnului Preda. Mulțumesc, domnule președinte. Nu e prima dată când facem această solicitare și motivul este același ca de fiecare dată. În mod tradițional, Parlamentul se pronunța pe chestiunile de drepturile omului joi după amiaza. Ba chiar așa se și numea dezbaterea, după amiaza dezbaterii privind drepturile omului. Acest punct a fost mutat dimineața din motive pe care nu le înțelegem și uh, recent s-au introdus alte dezbateri după amiază în locul acestui schimb de opinii uh, pe tema punctelor uh, de urgență. Așadar, noi am dorit să cerem să ne întoarcem la ceea ce făceam până nu de mult. Mulțumesc! Mulțumesc! Dorește cineva să ia cuvântul pentru această solicitare? Dorește cineva să ia cuvântul împotrivă? Atunci supunem la vot acest punct. Dacă sunteți pentru, ridicați mâna. Împotrivă? Abțineri? se respinge. A fost destul de clar. Foarte bine. Deschidem votul electronic. Abstimmung ist geschlossen. S-a închis votul. Ja, 96 zu 205. Da, 96 la 205. E strâns, nu-i așa? Da, Astfel am adoptat proiectul de ordine de zi pentru săptămâna aceasta și acum trecem la declarația Comisiei referitoare la reuniunea la nivel înalt a ONU privind HIV, SIDA și dăm cuvântul domnului comisar Andrew Kaitis. Vă rog.